Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Wir beginnen jetzt. Începem reuniunea noastră. Și după ce vă așezați cu toții, trecem la punctul următor, și anume punctul 12 de pe ordinea de zi. Dar înainte de a începe cu punctul 12, vreau să vă spun că punctul numărul 14 a fost uh, anticipat. După punctul 6 va fi făcut, mai încolo, după amiază, pentru că domnul Doici este încă la o altă comisie. Și acum trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, și anume echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutive ai societăților cotate la bursă. Și vreau să o rog pe doamna Maraie Cornelisen să ia cuvântul. Te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Um... Yeah, we've uh, uh, worked hard and... Mulțumesc. Am uh, muncit mult la acest raport. Uh, am discutat cu multă lume pentru că este o temă care um, trezește sentimente multora um, și am primit multe idei în legătură cu modul în care propunerea poate fi îmbunătățită. Voi prezenta acum câteva dintre aceste idei și apoi aștept reacția dumneavoastră. Mai întâi, um, am uh, modificat uh, titlul și unele dintre paragrafe pentru a spune clar că această propunere uh, acoperă direct și directorii, um, administratorii neexecutivi și pe cei executivi. Uh, dar există obiective cifrate doar pentru administratorii neexecutivi. Deci am uh, schimbat formularea pentru a spune clar acest lucru. Cea mai importantă schimbare pe care am făcut-o a fost aceea de a ține cont de diversitatea procedurilor de selecție. În propunerea comisiei, se pornește ca bază de la o procedură pentru angajații obișnuiți, dar pentru uh, directori, administratori, um, există mult mai multă diversitate în metodele de uh, selecție. Se ține cont uh, de experiență, naționalitate, de echilibru uh, în calificările acestor persoane și uh, noi am spus că, da, într-adevăr, companiile trebuie să-și ajusteze procedurile pentru um, a viza acest obiectiv de 40% um, femei în rândul administratorilor neexecutivi, dar am lăsat mai mult la latitudinea statelor membre um, să spună uh, care vor fi aceste ajustări necesare. Nu le uh, menționăm noi, uh, nu le impunem noi în, într-un mod foarte strict. Și, în general, în procesul de recrutare, în propunerea comisiei, se pune accentul pe ultima fază a recrutării. Deci, în momentul în care există candidați și trebuie să se facă o alegere între candidați. Noi spunem Bineînțeles, mai întâi uh, se uh, creează un grup de candidați uh, posibil și deja Uh, printre acești candidați trebuie să existe suficiente femei uh, cu um, uh, calificări similare dar totuși, dintre toți acești candidați, astăzi um, nu sunt selectate suficiente femei. Uh, companiile care nu selectează suficient eh, persoane din uh, sexul subreprezentat uh, va trebui să dea de seamă în legătură cu metodele de selecție, dar și în legătură cu modul în care se creează acest pool de candidați. Apoi, am dorit să facem o distinție între, pe de o parte, companiile care uh, s-au, și-au ajustat procedurile, funcționează bine și deja au început să numească uh, persoane din sexul subreprezentat și companiile care nu au uh, practici suficient de bune. Companiile cu practici bune vor avea uh, mai puține obligații de a transmite cifre în rapoartele lor anuale, în schimb, companiile Uh, care încă numesc prea multe persoane din sexul suprareprezentat vor avea mai multe obligații de a uh, transmite cifrele. Va trebui să explice în detaliu uh, metodele lor și ce vor face pe viitor pentru a le schimba. Apoi, uh, cauza de suspendare, după părerea noastră, este cam vag modul în care funcționează aceasta. Uh, în principiu, suntem în favoarea acestei clauze dacă un stat membru are măsuri, indiferent care sunt acestea, uh, să poată vedea dacă funcționează. Dacă un stat membru consideră că măsurile voluntare sunt suficiente, atunci era mult succes. Dar, la un moment dat, trebuie să se evalueze dacă cu adevărat funcționează și dacă se dovedește că nu funcționează, am propus ca în 2017 directiva să intre în vigoare în mod automat și atunci statele membre vor fi obligate să facă ajustările necesare. Ultima observație. Având în vedere că comisiile competente pe fond juri și FAM uh, și-au stabilit datele limită, uh, putem să o facem și noi a, deocamdată, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este imediat după săptămâna turcoaz și um, acest lucru înseamnă că colegii nu au foarte mult timp să se gândească și să depună amendamente, așa că propunem să amânăm termenul limită pentru amendamente, precum și termenul limită pentru discutarea amendamentelor și pentru vot. Yeah. Vielen Mulțumesc! Trebuie să dăm acum cuvântul raportoarei din umbră și anume mai întâi doamna Klinkeviciute. Vă rog, aveți cuvântul. Aciu, <clears throat> um, uh, na, pirmiausia, aș... Mulțumesc. Mai întâi, mă bucur că Comisia ne-a făcut această propunere de directivă pentru că este foarte important să asigurăm un echilibru între genuri în diferite domenii, inclusiv uh, în uh, uh, consiliile de administrație ale întreprinderilor. Doamna raportor Cornelison a prezentat un aviz foarte bine construit care îmbunătățește obiectivul urmărit de noi și propunerea de a extinde domeniul de aplicare, de a stabili cote nu doar pentru administratorii neexecutivi, cât și, ci și pentru directorii executivi ai um, uh, societăților cotate la bursă este acceptabil, absolut acceptabil. De asemenea, sunt de acord și cu um, propunerea privind diversitatea uh, procedurilor de selecție Articolul 23 trebuie extins, trebuie um, lărgit, modificat. Statele membre, într-adevăr, pot să, în um, statele membre pot să existe metode diferite în selectarea administratorilor. În legătură cu amendamentele 34, 35 și 36, sancțiunile, uh, sunt de acord că sancțiunile trebuie să fie eficace, să uh, producă rezultate, dar Probabil trebuie să mai discutăm propunerea doamnei raportor în legătură cu limitarea finanțării europene um, pentru țările care nu respectă condițiile din directivă. Cred că trebuie să explicăm, să discutăm în detaliu uh, modul în care se pot aplica stimulentele uh, pentru companii prin procedurile de achiziții publice. Deci am uh, câteva propuneri și câteva dubii în legătură cu sancțiunile și am și întrebări în legătură cu finanțarea europeană și procedurile de achiziții. În ceea ce privește amendamentele 17 și 28, uh, sunt de acord cu doamna raportor că formularea comisiei poate fi îmbunătățită, dar ideea în sine este foarte bună. E vorba aici de posibilitatea ca statele membre să ofere stimulente companiilor pentru a aplica directiva. Dacă companiile Um, demonstrează că uh, membrii sexului subreprezentat nu uh, au uh, transmis cereri, nu au aplicat. Mm, de exemplu, uh, într-o companie foarte mare de construcție, de construcții, într-o astfel de companie lucrează mai mulți bărbați decât femei, dar acest lucru nu înseamnă că printre administratorii în Consiliul de Administrație al companiei nu pot să fie femei. Deci uh, trebuie să reconsiderăm uh, aceste directive pentru a vedea cum o putem face și mai eficientă și mai eficace. În fine, sunt de acord cu domnul raportor Cornelison că această uh, directivă trezește pasiuni um, și în Consiliu nu toate statele membre sprijină această propunere, dar uh, eu sper că vom ajunge la un rezultat final care va fi acceptabil pentru toată lumea. Cred că trebuie să căutăm um, compromise, să, să ajungem la un acord pentru ca această directivă să nu rămână blocată ani de zile în Consiliu, așa cum s-a întâmplat cu alte directive. Ar fi foarte bine să, ca această directivă să fie adoptată încă în, această, um, în acest mandat. Mulțumesc! Așa e, sunt într totul de acord. Dorim să și oferim ceva când, înainte de perioada electorală. Doamna Bauer are cuvântul. Dankeschön. So, I would like to support the... Sprijin propunerea doamnei Cornelison în ceea ce privește uh, amânarea termenului pentru depunerea amendamentelor, pentru că și Comisia FAM și-a amânat, uh, și-a schimbat calendarul pentru adoptarea um, acestui raport. Apreciez uh, foarte mult uh, tot ceea ce a făcut doamna raportor um, pentru această propunere. Am și eu anumite dubii, anumite întrebări de asemenea și poate și câteva sugestii, propuneri de modificări. Mai întâi, ar fi bine să se clarifice temeiul juridic. În comisia jurii există mm, anumite discuții în legătură cu acest temei juridic și probabil acesta a fost principalul motiv pentru care calendarul a fost puțin modificat. Cred că trebuie să fim foarte atenți în legătură cu acest uh, temei juridic. Eu cred că propunerea comisiei este foarte echilibrată și am dubii Mă întreb dacă vom putea păstra această propunere rațională Sper că va fi așa. Putem avea fiecare ideile noastre în legătură cu modul în care poate fi rezolvată situația, dar uh, principala întrebare pe care trebuie să ne opunem este dacă propunerile noastre sunt acceptabile pentru Consiliu. Eu am dubii Bineînțeles, noi încercăm să extindem uh, atât sancțiunile cât și domeniul de aplicare al directivei. De exemplu, în ceea ce privește amendamentul 28, uh, el nu prea îmi convine pentru că aplicarea acestei propuneri uh, în filialele în care femeile nu sunt reprezentate, probabil este o propunere care nu va fi acceptabilă. M-am ocupat destul de mult uh, de sancțiunile în legătură cu diferența între salarii Uh, între salariile femeilor și bărbaților uh, și uh, pot să vă spun că sancțiunile vizate aici sunt mai potrivite în cazul diferențelor de salarii. Am impresia, am sentimentul că trebuie să fim foarte atenți când dorim extinderea domeniului de aplicare al directivei la directorii executivi. Trebuie să ne gândim bine ce va putea fi acceptabil și ce nu. Eu sunt gata uh, să Eh, aș dori să evit eh, eșecul pe care l-am înregistrat eh, cu concediul de maternitate, pentru că am transmite un mesaj negativ și am pune problema într-o situație poastă pentru poate foarte mulți ani de aici încolo. Oricum, sper că vom coopera foarte bine, sunt sigură că vom ajunge la o soluție potrivită. Mulțumesc! Urmează doamna Harkin, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor. Sunt de acord uh, cu majoritatea propunerilor făcute de doamna raportor. Doresc să spun mai întâi că sprijin uh, propunerea comisiei. Uh, am observat că în multe state membre în care s-au făcut doar propuneri neobligatorii sau autoreglementare, lucrurile nu au funcționat uh, bine. Doamna raportor uh, propune extinderea domeniului de aplicare la, uh, de la administratorii neexecutivi la uh, administratorii sau directorii executivi. Eu sprijin această idee, nu știu dacă putem include directorii executivi aici, dar eu cred că și instituțiile europene ar trebui să fie supuse acelorași cote de gen. Sprijin și propunerea doamnei raportor că pe cât posibil trebuie să permitem statelor membre și companiilor flexibilitate în modul în care își modifică procesul de selecție. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate. Trebuie să respectăm diversitatea în uh, procedurile de selecție din diferitele state membre și Colegii au uh, făcut uh, observații în legătură cu faptul, faptul că trebuie să ne asigurăm că această propunere va fi uh, cât de cât acceptabilă pentru Consiliu. Am o problemă cu amendamentul 16, ambele părți. Mai întâi se vorbește de, despre uh, restringerea accesului sau excluderea de la finanțarea europeană. Nici pentru mine nu este acceptabilă această propunere. Uh, nu pot să accept uh, această condiționalitate în mai multe amendamente despre care trebuie să mai discutăm. De asemenea, a doua parte din amendamentul 16 uh, se vorbește despre eligibilitatea companiilor pentru participarea la um, achizițiile publice. Nu sunt uh, foarte convinsă că și dacă am dori, s-ar putea pune o astfel de condiție. Deci, cred că sunt lucruri pe care trebuie să le mai discutăm cu doamna raportor. Sunt de acord însă cu uh, propunerea doamnei raportor din amendamentele 26 și 31 în legătură cu informațiile transmise. Am auzit ce a spus doamna Bauer în legătură cu temeiul juridic. Într-adevăr, el trebuie clarificat și sperăm că va fi clarificat în următoarele săptămâni. Deci este o idee bună faptul că am amânat data pentru amendamente. Nu trebuie să uităm nici poziția Consiliului. Bineînțeles, uh, noi suntem Parlamentul, avem propria noastră poziție. Este un lucru foarte important pentru că altfel n-am mai folosi la nimic, dar în același timp, trebuie să ne asigurăm că vom putea ajunge la un acord în legătură cu această propunere. Deci, uh, este un echilibru delicat pe care nu trebuie să-l uităm. Mulțumesc! Yeah, vielen Dank, mein Mulțumesc, doamnă Harkin. Acum, domnul Benien. Aveți cuvântul. Yeah. Um, just very briefly, I mean... Foarte pe scurt, eu uh, mă opun uh, cotelor, nu sunt de acord cu cotele și mă opun din principiu oriunde ar apărea ele. Cred că este o structură premecanică și nepotrivită în orice domeniu de viață. Însă încurajez ceea ce a spus doamna Cornelisen, pentru că mi se pare că S-a lucrat în ceea ce privește detaliile privind procesul de selecție, însă aceste priorități conflictuale par a nu ajunge la un sfârșit. Este într-adevăr dificil de lucrat cu cote și de găsit un cadru legislativ pentru acestea, însă aspectele abordate, cel puțin din ceea ce înțeleg eu, lucrurile merg mai degrabă către o situație echilibrată, o obligație de a explica dacă se eșuează într-un proces de selecție care se bazează pe uh, criterii corecte. Așadar, trebuie să susținem o abordare corectă, echilibrată, mai degrabă decât să spunem uh, că avem nevoie de un anumit procentaj. Și dacă există o anumită cotă prestabilită, atunci uh, poziția este una destul de dificilă, pentru că s-ar putea să fie necesară o alocare uh, pe criterii de gen încă dinainte, ceea ce ar fi ilegal. Însă eu sunt uh, încurajat de ceea ce am auzit, sigur trebuie să mai analizăm detaliile, însă lucrurile cred că se mișcă pe uh, direcția cea bună spre un rezultat pe care l-aș putea susține. Ok. În regulă, mulțumesc. Fel și acum dau cuvântul comisiei. Au fost numite două persoane, domnul Erhard Gonting și doamna Schott din partea DG Justice. Cine dorește să înceapă? Domnule Gont, vă rog, aveți cuvântul. Doamna Schott lipsește. Numele meu este Michael Gondek. Sunt uh, jurist la oficiul juridic și aș vrea să mă refer la câteva aspecte care au fost menționate aici. Comisia este cât se poate de convinsă că articolul 157 aliniatul 3 reprezintă temeiul juridic corect. Este un temei juridic uh, potrivit pentru chestiuni uh, bazate pe echilibrul de gen, recunoscut de Curtea de Justiție și aplicabil nu numai lucrătorilor, ci și persoanelor uh, care lucrează pe cont propriu. A fost uh, adoptat ca atare și Curtea de Justiție, spre exemplu în speța Danosa, a decis că membrii Consiliilor de Administrație îndeplinesc condiția de lucrător pe cont propriu în înțelesul acestui articol. Doresc așadar să subliniez o dată în plus și să repet că Comisia este sigură că acțiunile pozitive pot fi introduse în baza acestui articol. Și încă un comentariu, articolul 1 din directiva aceasta, care, cea care stabilește obiectivul directivei, vorbește despre progrese accelerate pentru obținerea echilibrului de gen și de timp suficient și cred că am putea să adăugăm și flexibilitatea, flexibilitatea din partea companiilor. Așadar, um, așteptăm cu nerăbdare discuțiile pe această temă și amendamentele care vor îndeplini cele două condiții, procese accelerate, dar și flexibilitate și caracterul prietenos cu lumea de afacere a acestei propuneri. Președinta, mulțumesc. Uh, acum, în final, încă o dată, raportoarea pe care o rog să sintetizeze și, de asemenea, au existat și niște întrebări uh, la care poate eventual să răspundă. Raportoarea, mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor pentru observațiile dumneavoastră. Se pare că există un sprijin larg uh, al acestui uh, raport și sigur că mai sunt o serie de întrebări uh, care își așteaptă răspunsul în ceea ce privește conținutul, dar și în ceea ce privește punctul de vedere al Consiliului. Sunt de acord cu toți cei care au spus că, într-adevăr, trebuie să fim dispuși să facem compromisuri, pentru că Aceste lucruri reprezintă realitatea pentru bărbații și femeile din uh, România. Ele trebuie să se transforme în realitate, nu să rămână simple directive pe rafturile Consiliului și să nu se decidă asupra lor. Un uh, răspuns referitor la observațiile care au fost făcute. Domnul Benian, da, într-adevăr, Cred că mergem uh, mult pe direcția agreată de dumneavoastră, pentru că nu este vorba despre cote și despre a prescrie numărul de femei care trebuie să fie numite, indiferent de ce și cum, ci este vorba despre stabilirea unor obiective și de ajustarea procedurilor, astfel încât acest obiectiv să poată fi atins. Însă, ține cont și de obiective și motive obiective posibile și răspunde la întrebarea de ce nu s-ar putea atinge aceste obiective. Companiile trebuie să facă efortul de a realiza aceste adaptări. Deci, într-adevăr, se vorbește despre proceduri și ajustări. Sigur că există prevăzute și sancțiuni pentru cei care nu fac nimic sau nu pot explica această lipsă de acțiune. În ceea ce privește temeiul juridic, Uh, sigur că jurii lucrează um, din greu pe marginea acestui subiect. În acest moment, serviciile juridice lucrează la o evaluare. Comisia Europeană, de asemenea, a realizat o evaluare legală, spune, juridică și a spus că acest temei juridic este cel corect, dar Consiliul uh, a venit și el săptămâna trecută cu un aviz spunând că nu este temeiul juridic potrivit. Și acum, cea de treia instituție uh, va veni cu o evaluare, este instituția cea mai importantă, așadar așteptăm și avizul acesteia. Așteptăm uh, să vedem rezultatul, sperăm că acesta va veni înainte de termenul limită pentru înaintarea amendamentelor, astfel vom avea posibilitatea să mai analizăm lucrurile și să vedem cum le modificăm. Acum, în ceea ce privește neexecutiv și executiv, noi nu propunem să se extindă domeniul de aplicare foarte mult. Comisia Europeană uh, abordează deja nivelul executiv. Ei fac acest lucru doar într-un aliniat foarte mic și subliniază în toate celelalte aliniate că este vorba despre administratorii neexecutivi. Nu cred că extindem uh, domeniul de aplicare practic al acestei directive, ci subliniem doar că este vorba și despre nivelul executiv, un lucru important, pentru că la nivel executiv numărul femeilor este chiar mai scăzut la, în rândul administratorilor neexecutivi. Apoi, doamna Blinkeviciute s-a referit la amendamentul 28. La companiile unde lucrează sub 10% femei, acestea ar trebui să fie exceptate uh, de la, uh, de la această directivă. Noi considerăm că pozițiile de top dintr-o companie nu sunt atât de asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în realitate. O femeie nu trebuie să fie uh, o femeie poate să fie în, uh, în să ocupe poziții de conducere și într-o întreprindere care se ocupă de oțel, în industria oțelului, să spunem. Dar, uh, sigur, putem să ne gândim și la o astfel de excepție. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor adresate. Sancțiunile pe care trebuie să le analizăm și ele reprezintă exemple de sancțiuni care se aplică deja în anumite state membre. Acces uh, mai puțin la achiziții sau la finanțare și de asemenea doresc să subliniez că sancțiunile nu se aplică atunci când o companie nu are 40% din femei reprezentate în Consiliul de Administrație. Ele se aplică numai dacă o companie nu depune eforturile astfel încât să aducă tot mai multe femei în uh, poziții de conducere. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și, de asemenea, să discutăm în continuare pe această temă. Președinte, mulțumesc. Revenim la calendarul modificat. Noul termen de depunere a amendamentelor este 15 mai, ora 12 la prânz. Așadar, noul termen de depunere a amendamentelor este 15 mai, ora 12. Apoi, vom discuta aceste amendamente pe 19 și 20 iunie și amendamentele vor fi adoptate pe 9 iulie. Pornim apoi de la premisa că propunerea va ajunge în septembrie pe ordinea de zi a plenului. Cam acesta este calendarul. Mulțumesc pentru această discuție și dau acum uh, cuvântul colegei mele, Nadia Hersh. von meiner Seite. Bună dimineața, vă urez și eu tuturor. Mulțumesc, Elizabeth, că ai prezidat această ședință până acum. Cu aceasta trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, regândirea educației. Aici avem uh, o, uh, un aviz din partea raportoarei Kinga Guns. Vom examina acest proiect de aviz și o voi ruga pe doamna Gânz să își prezinte avizul. Mulțumesc, Nadia. Comisia principală pentru uh, uh, pe fond pentru acest aviz este cult. Este vorba despre un proiect de aviz, iar noi am încercat să realizăm uh, un aviz care să acopere toate punctele de vedere, pentru că este important pentru comisia noastră în ceea ce privește angajabilitatea pe de o parte, pregătirea tinerilor pentru piața muncii, dar am încercat de asemenea să subliniem și aspectele de integrare socială mai ales uh, în contextul uh, celor care sunt excluși sau se găsesc într-o situație vulnerabilă, astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru o incluziune mai bună, respectiv pentru o rată de succes mai bună pe piața muncii. Ceea ce am încercat să subliniem pe de o parte au fost abilitățile transversale. Din câte știu eu, uh, doamna Vasiliu a fost ieri foarte dornică să sublinieze importanța acestor aspecte incluzând aici uh, cetățenia activă, abilitățile antreprenoriale, um, abilitățile digitale, uh, cunoștințele de limbi străine. Pe de altă parte, încercăm să punem accentul pe un sistem de educație inclusiv și integrat, care să poată integra grupurile sociale vulnerabile, cum ar fi romii, migranții, persoanele cu dizabilități. De asemenea, abandonul școlar este foarte important pentru noi, trebuie să îl prevenim și să concepem activități extrașcolare, să începem uh, la o vârstă timpurie, pentru a-i pregăti pe copii pentru succes în școală și ulterior pe piața muncii. De asemenea, încercăm să subliniem, să facilităm tranziția dintre diferitele căi educaționale și de formare, dintre educație, formare profesională și ocuparea forței de muncă, modele de învățare de tip dual, și de asemenea, suntem de părere că trebuie să ne referim și la formarea profesorilor pentru ca aceștia să se familiarizeze cu diferite culturi și să-și adapteze lecțiile la stilurile de comunicare și învățare diferite ale studenților. După cum bine știți, este un aviz scurt, cel puțin în prima fază de realizare. Așteptăm cu nerăbdare amendamentele și dorem să menționez un lucru și anume că am primit avize din partea mai multor instituții și organizații, de la începând cu Business Europe și ajungând la multe organizații și asociații pentru tineri și a avut loc o reuniune foarte interesantă pentru că vorbim aici despre uh, multe organizații diverse care au înaintat uh, avize și de asemenea au purtat o dezbatere pe această teme. Și a fost foarte interesant să îi ascultăm pe reprezentanții acestor organizații, iar un subiect important a fost uh, dacă obiectul educației este de a, ca persoanele respective să aibă o viață împlinită mai târziu sau să se pună accentul pe angajabilitate. Eu sunt de părere că ambele aspecte trebuie acoperite, însă a fost foarte interesant să ascultăm aceste păreri. Um, a trebuit să începem de la zero totul, pentru că trebuie să acoperim o paletă de puncte de vedere mult mai largă. Oricum, este foarte bine să uh, procedăm așa pentru a contribui la această dezvoltare. Termenul nostru pentru înaintarea de amendamentelor este 30 aprilie, o săptămână de acum încolo și aș dori și eu să înaintez câteva amendamente pentru că nu am reușit să acoperim toate aspectele în acest draft scurt. Examinarea amendamentelor uh, va avea loc la sfârșitul lui mai, 29-30 mai, și apoi vom adopta avizul pe 20 iunie și va fi adoptat la cultură probabil la sfârșitul lui septembrie. Și ei lucrează la acest dosar, însă ceva mai târziu decât noi. Însă este foarte important să obținem acest input cât mai rapid posibil. Cam atât pentru moment. Aș dori să ascult acum și contribuțiilor celorlalți deputați. Thank you. Mulțumesc, Kinga, pentru contribuția ta. Urmează domnul Becker. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportoarei. În calitate de membru al EMPL și raportor din umbră la cult, doresc să exprim o opinie succintă. Cred că inițiativa Comisiei trebuie salutată, pentru că ea vine în momentul oportun. Întrebarea referitoare la prea inovator, prea puțin inovator, cred că aceasta nu ar trebui să ne opunem. Cred că ar trebui să începem cât mai rapid. Pentru că dacă este să facem o comparație, acum trebuie să stabilim care sunt punctele cele mai importante, să stabilim care este macazul corespunzător, pentru că altfel uh, viitorul poate fi compromis. De aceea sunt de părere că trebuie să punem accentul pe abilități, și să ne concentrăm uh, de asemenea și pe capacitatea de ocupare, pe angajabilitate. Și sunt de acord cu raportoarea, trebuie să ne gândim la uh, cum putem să-i facem pe acești tineri să ajungă să își împlinească viața cât mai bine. În acest context, doresc să amintesc relevanța sistemului de educație dual, educație și formare profesională, pentru că astfel se realizează legătura între abilități și pregătire pentru un loc de muncă. Și iată, se văd imediat și punctele forte ale unei astfel de combinații este un uh, tip de sistem de educație care funcționează deja bine în anumite state membre. În amendamentele mele voi aborda câteva aspecte importante. Trebuie să recunosc că nu am înțeles foarte bine de ce uh, participarea cetățenească activă este precizată aici. Nu am reușit să pricep acest lucru încă, dar poate voi reuși să fac aceasta până la sfârșit. De asemenea, uh, nu aș vrea să vorbim despre o... să, să trans, să apară aici o oarecare uh, unilateralitate. Sigur, trebuie să vorbim despre romi, dar nu numai despre romi, ci despre toate minoritățile. Ele trebuie incluse toate aici și în felul acesta putem vorbi de un caracter general. În ceea ce privește competența lingvistică, aceasta mie mi se pare o chestiune dominantă și ea trebuie să se regăsească în educația timpurie a copiilor. Competența lingvistică reprezintă o cheie către educație, către o formare la modul general. Și cred că trebuie să mai ținem cont și de un al doilea aspect, un aspect care nu este valorificat uh, cum trebuie de multe ori, vorbim aici despre învățarea învățării. De multe ori, din perspectiva conceptelor școlare, pierdem un standard de didactică. Tinerii trebuie să reușească să înțeleagă materia. Sigur că la început vorbim despre competența de citire, însă tinerii ar putea să își însușească foarte multe competențe care nu sunt transmise în mod corespunzător. Este păcat acest lucru. Este un instrument, un instrument fundamental al învățării și al predării care trebuie uh, accentuat în mod corespunzător. De asemenea, formarea profesorilor uh, este foarte importantă, ține de acest conținut și uh, tinerii și toți participanții trebuie să beneficieze de o predare și de o tehnologie a informației corespunzătoare și modernă. Și același lucru aș dori să-l putem solicita și din partea profesorilor. Și cu acesta închei cercul. Mulțumesc pentru această activitate ambițioasă. Voi contribui în continuare la ea. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Colega mea, doamna Hasmanova, nu este disponibilă astăzi. De aceea vreau să vă prezint uh, părerea sa despre acest raport. În primul rând, colega noastră ar dori să o felicite pe doamna Gânz pentru proiectul de aviz pregătit, care reprezintă o bază solidă pentru munca noastră comună. Primul obiectiv al strategiei UE 2020 este să sporească rata de ocupare până la 75%. Mai sunt și alte obiective, de exemplu, să se reducă rata abandonului școlar și să se sporească nivelul de uh, persoane absolvente de universitate. Pentru a da un uh, impuls economiei, educația joacă un rol foarte important, iar educația trebuie să fie cât mai egală posibil. Nu trebuie să ne gândim doar la cum să îi ținem pe studenți în școli, ci și cum să facem școlile atrăgătoare și să realizăm programe școlare care să corespundă cu nevoile studenților. Trebuie să se țină cont și de minorități și de imigranții din Uniunea Europeană, pentru ca aceștia să fie integrați în societatea noastră. Trebuie să oferim șanse și studenților din învățământul superior. Trebuie să fim mai atenți la nevoile lor în această perioadă de austeritate. Trebuie să ne gândim și la ameliorarea sistemului de credite pentru studenți, multiplicând numărul de credite cu dobânzi mici sau zero. Și asta se aplică mai ales la programele de masterat. De asemenea, trebuie să susținem legătura dintre universități, învățământul profesional și piața de muncă. Trebuie să ne gândim la toate persoanele interesate, la educație, la uh, organizații patronale, la organizații studențe și așa mai departe. Trebuie să încurajăm în continuare profesorii care, conform unui raport din 2012 realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, sunt amenințați de îmbătrânire, de lipsa de atractivitate a acestui domeniu și de lipsa de stimulare pentru dezvoltarea profesională. În concluzie, ar fi bine să promovăm mai bine toate oportunitățile de finanțare europene, mai ales în domeniul educației, pentru ca instituțiile de învățământ să beneficieze pe deplin de toate șansele. Mulțumesc! Mulțumesc, Marian! Dorește cineva din partea comisiei să intervină? Da, vă rog! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă numesc Claudia Cernilora și sunt de la Comisia Europeană de la Direcția de Educație și Cultură. Aș dori să mulțumesc foarte mult comisiei dumneavoastră și doamnei raportor pentru pregătirea acestui proiect de aviz, care este foarte concis și la obiect. Ne bucurăm să constatăm că necesitatea de a avea investiții sporite în educație este menționată în acest text, pentru că, după cum știți, întotdeauna aceste investiții în educație aduc rezultate pozitive. Vă mulțumesc pentru că ați menționat și importanța aptitudinilor transversale. Există o gamă largă de astfel de competențe care cresc șansele de angajare ale tinerilor și le sporesc de asemenea autonomia în viața de după studii și îi ajută să-și amelioreze echilibrul dintre viața profesională și viața privată. Vă mulțumesc pentru că ați menționat aceste lucruri și vreau să vă spun că în luna iulie se va lansa o alianță pentru ucenicie care se concentrează pe crearea de parteneriate între domeniul învățământului și angajatori, ca să se poată oferi tinerilor mai multe șanse de a um, câștiga experiență în muncă. Mulțumesc și pentru că ați menționat importanța investițiilor în profesori, pentru că știm că trebuie să-i ajutăm în domeniul formării, pentru că ei se confruntă în permanență cu provocarea noilor tehnologii, a noilor competențe de care au nevoie și a noilor aptitudini. Așadar, formarea inițială este importantă, la fel și formarea continuă și încă un lucru foarte important este nevoia de a menține atractivitatea profesoratului, pentru că vom avea nevoie de această profesie mult timp de acum înainte. Deci vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Îi dau cuvântul din nou uh, Kingai. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru comentarii. M-am străduit să am un uh, proiect de aviz cât mai concis. Sper însă să pot introduce tot mai multe aspecte prin uh, amendamente. M-am bucurat să aud că domnul Becker este raportor din umbră la Comisia Cult înseamnă că vom avea o cooperare foarte bună cu Comisia competentă în fond. Sper să reușim să organizăm și o discuție frumoasă pe tema cetățeniei active. Eu cred că cetățenia activă este unul din aspectele majore ale includerii sociale. Și dacă putem să pregătim tineri care altfel ar lua pe calea abandonului școlar sau nu ar fi incluși în societate, este foarte bine, însă putem discuta și mai târziu când, și sper să discutăm și despre minorități, migranți, persoane cu handicap, persoane tinere care să fie ajutate pentru a putea avea succes la locul de muncă și pe piața de muncă. Doamna Harkin, mulțumesc foarte mult pentru cele spuse. Spuneți că educația trebuie să fie accesibilă, dar și atrăgătoare și trebuie să fie atrăgătoare pentru tinerii din clasa de mijloc, dar și pentru cei cărora altfel nu le-ar plăcea neapărat să meargă la școală și să și rămână la școală. Ați vorbit și despre creditele pentru uh, educație, creditele pentru studii. În tot mai multe state europene se constată că criza a afectat uh, familiile care nu mai au aceleași posibilități financiare și a afectat de asemenea și școlile. Iar uh, comisiei vreau să-i spun că încercăm să punem în evidență creșterea nivelului de investiții, care ar putea fi o responsabilitate partajată a actorilor publici și privați. Am convingerea că acesta este unul din principalele domenii de investiții, cel puțin domenii în care este necesar să se facă investiții în Uniunea Europeană. Ați vorbit și despre autonomia tinerilor, aceasta nu este neapărat acoperită de educație, dar cred că este un obiectiv principal al unei educații solide. De asemenea, formarea profesorilor, într-adevăr, dacă profesorii sunt buni, totul e mult mai simplu. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii, aștept cu nerăbdare amendamentele și cooperarea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Kinga! Ați menționat calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor este 30 aprilie la ora 12. Amendamentele vor fi discutate apoi în 29-30 mai. Amendamentele de compromis în 19 iunie, adoptarea la comisia noastră în 20 iunie. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem o dezbatere în comun la punctul 16, regulamentul privind dispozitivele medicale, și punctul 17, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Este prima dată când discutăm acest proiect de directivă a Consiliului și a Parlamentului. La comisia noastră, raportoare este doamna Estrela. În proiectul său de aviz, doamna raportor a introdus 14 amendamente la propunerea de regulament privind dispozitivele medicale și 8 amendamente la regulamentul privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Doamna Estrela, aveți cuvântul. Mulțumesc. Comissão de fundo e Comisia do Ambiente. După cum știți, comisia competentă în fond este comisia ENVI. Această propunere a apărut ca rezultat al scandalului legat de implantele de sân care au făcut obiectul unei fraude și care au afectat zeci de mii de femei în Europa și în lume. Astfel, încrederea pacienților și a consumatorilor a fost subminată, și anume încrederea lor în siguranța dispozitivelor medicale utilizate cotidian. Este vorba de un subiect foarte tehnic, iar competențele comisiei noastre în acest domeniu sunt foarte limitate. Așadar, noi trebuie să încercăm să ameliorăm siguranța lucrătorilor și a utilizatorilor acestor dispozitive. Obiectivul nostru este să actualizăm directivele în vigoare la ora actuală și să găsim un răspuns uh, la progresul medical și tehnologic din ultimii 20 de ani. După cum v-am spus, după acest scandal, după cele întâmplate în legătură cu protezele mamare, încrederea consumatorilor a scăzut. La considerentul 71 din propunere se menționează că obiectivul acestui regulament este de a asigura standarde înalte de calitate și siguranță pentru dispozitivele medicale, garantând astfel un nivel înalt de protecție a sănătății și siguranței pacienților, a utilizatorilor și a altor persoane. Așadar, este vorba de siguranță privind utilizarea dispozitivelor medicale. Acestea se menționează și la alineatul 8 din anexă Acolo se menționează explicit că dispozitivele și procesele de fabricație sunt proiectate în așa fel încât să elimine sau să reducă pe cât posibil riscul de infectare a pacienților, utilizatorilor și, după caz, a altor persoane. Iar la punctul 11 din aceeași anexă se subliniază de asemenea necesitatea de a se evita riscul ca dispozitivele medicale să provoace leziuni pacienților, utilizatorilor și altor persoane. Dispozitivele medicale sunt utilizate mai ales în spitale de către profesioniști în domeniul sănătății, dar sunt utilizate și în alte contexte, de exemplu în cămine de îngrijire și în uh, închisori. Este vorba de siguranța personalului medical, dar și a personalului de îngrijire din uh, instituțiile medicale ambulatorii și alternative, personalul din laboratoare și personalul care se ocupă de curățenie, de spălătorie și așa mai departe. Așadar, în întreaga propunere, siguranța apare ca obiectiv primordial al regulamentului. Eu am încercat să fac legătura aici între dispozitive sigure și nevoia de a avea un mediu de lucru mai sănătos și mai sigur. Astfel putem face legătura cu acte legislative europene în vigoare la ora actuală privind uh, siguranța ocupațională, siguranța la locul de muncă. Este vorba de uh, riscurile legate de instrumentele ascuțite și ace din spitale și de posibilele răni ce pot apărea din cauza utilizării obiectelor ascuțite sau a celor în spitale. Este vorba și de dispozitive mai sofisticate, care și ele trebuie să respecte standardele de siguranță. De asemenea, dorim să ne asigurăm că dispozitivele medicale respectă toate aceste cerințe. Pentru acest obiectiv e nevoie de un regulament clar și transparent și, de asemenea, trebuie să ținem cont și de progresul științific și tehnologic. Acest lucru reiese din propunerea Comisiei și reiese și din propunerile Comisiei Envi. toate aceste aspecte trebuie să reiasă și din avizul Comisiei noastre de ocupare. Termenul de depunere a amendamentelor este 25 aprilie și aștept contribuțiile colegilor cu nerăbdare. Am primit câteva contribuții până acum pe care le-am analizat și în baza lor voi realiza o nouă propunere care să reflecte interesele ce trebuie susținute de comisia noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție. Doamna Harkin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului raportor. Sunt de acord cu doamna raportor că sănătatea și siguranța la locul de muncă reprezintă un obiectiv transversal al acestei propuneri. Sunt de acord că nu e vorba doar de personalul din linia întâi, adică doctori și asistente, este vorba și de îngrijitori, de exemplu, de lucrătorii, auxiliari și așa mai departe. De aceea susțin propunerile legate de amendamentul 5 și amendamentul 8. De asemenea, din perspectiva sănătății și a siguranței, doamna raportor mai spune un lucru cu care sunt de acord, și anume lucrătorii din domeniul sănătății trebuie să se bucure de protecție, fie că e vorba de vaccinare, de monitorizare sau de o uh, tehnologie care să evite înțepăturile de ace. Doamna raportor a depus mai multe amendamente în acest sens, mai ales 11 și 13, pe care le susțin cu, cu interes. Aș mai avea o propunere în legătură cu amendamentul 7. În conformitate cu propunerea Comisiei, statele membre trebuie să se coordoneze pentru a elabora niște formulare standard structurate online destinate raportării incidentelor grave. Raportoarea sugerează ca statele membre să mențină și alte forme de raportare a incidentelor grave suspectate autorităților naționale competente. Am citit propunerea și mi se pare că unul din aspectele cheie ale acestei propuneri este crearea unei baze de date centrale care să integreze un sistem unic de identificare a dispozitivelor. Acest sistem trebuie să proceseze toate datele relevante. Deci aș vrea să întreb pe doamna raportor la ce se gândește exact aici. Și de ce crede că sunt necesare și alte sisteme? De asemenea, cred că nu doar lucrătorii din domeniul sănătății și pacienții trebuie să raporteze uh, incidente grave. Cred că și îngrijitorii trebuie să poate uh, poată raporta la nivel național astfel de incidente. Și este un punct esențial pentru că, după cum a spus doamna raportor, unul dintre motivele pentru care analizăm această propunere este tocmai scandalul protezelor mamare. Deci trebuie să ne asigurăm că toate incidentele raportate la nivel național sunt pe deplin coordonate între statele membre. În cele din urmă aș avea o întrebare pentru comisie. Mai am uh, o întrebare specifică aici este vorba despre definiția dispozitivului medical. Conform paginii 29, un dispozitiv medical poate fi un dispozitiv pentru atenuarea sau compensarea rănilor sau a dizabilităților. Aș vrea să întreb dacă și un scaun uh, cu rotile intră aici, pentru că nu știu dacă e vorba de dispozitive produse în masă sau nu. Vă rog doar să-mi spuneți dacă intră și acest tip de scaune. Mulțumesc încă o dată doamnei raportor care a cap reușit să capteze exact esența ideilor noastre și aștept cu nerăbdare să cooperăm. Mulțumesc! Cred că nu mai sunt alți deputați care să dorească să ia cuvântul, deci îi pot da cuvântul uh, reprezentantei Comisiei, doamna Spânu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc deputaților care s-au ocupat de acest subiect și mulțumesc doamnei raportor. Și am auzit din partea dumneavoastră exact ce doream, pentru că să știți că și noi ținem foarte mult la aspectele legate de sănătatea și siguranța lucrătorilor și la tot ce ține de uh, domeniul de activitate al comisiei dumneavoastră. Cred că e foarte important ce am auzit de la dumneavoastră astăzi, e important că am avut uh, niște prime comentarii. Este, de fapt, chiar prima comisie la care am uh, venit astăzi aici ca să ascultăm aceste comentarii și e un început foarte bun. Doamna președinte, stimați membri, după cum ați văzut din cele două propuneri ale noastre, uh, Întreaga filozofie ce stă la baza lor este exact uh, sporirea sănătății și asiguranței pentru pacienți, dar și pentru utilizatorii de dispozitive medicale și pentru alte persoane. Deci uh, mă interesează foarte mult comentariile raportoare și a uh, deputatei care a luat cuvântul și anume cele legate de acoperirea tuturor persoanelor care utilizează dispozitive medicale. Într-adevăr, credem și noi că este necesar să ne consultăm cu organizații ale profesioniștilor din domeniul sănătății și cu organizații ale pacienților. Să știți că întotdeauna facem așa ceva și ne bucurăm să ascultăm sugestii despre cum putem extinde sfera de aplicare și, într-adevăr, este un subiect foarte important. Trebuie să ne asigurăm că nu creăm o povară administrativă suplimentară, ci că permitem ameliorarea situației pacienților și nu numai. În propunere am introdus propunerile părților interesate din grupul de coordonare. Aici intră organizații ale profesioniștilor din domeniul sănătății și ale pacienților. În ceea ce privește uh, siguranța ocupațională, într-adevăr, uh, Considerăm că obligativitățile din, prevăzute în legislația europeană din domeniul uh, dispozitivelor medicale trebuie respectate, suntem de acord și credem că trebuie să se analizeze care sunt cele mai bune soluții juridice ca să ne asigurăm că așa se și practică. În ceea ce privește aspectele legate de intervenții clinice sau studii de performanță clinică, după cum știți, acest subiect este discutat mai larg și în contextul uh, propunerii noastre privind uh, testele clinice. Comisia va uh, alinia toate propunerile legislative ca să corespundă cu ceea ce decid și colegiuitorii în acest context. După cum știți, și această propunere se negociază acum și nu numai în Parlament. Înainte de a încheia, aș vrea să mai răspund și la chestiunea legată de definiție și să vă spun că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a progresa și pentru a reuși să încheiem negocierile pe aceste propuneri. Știți că ne aflăm într-o, într perioadă crucială. Eu v-am ascultat, am citit și în documentul raportoarei că este foarte important să garantăm siguranța și sănătatea și să o sporim. Deci este în interesul tuturor să adoptăm aceste propuneri în mandatul actual. De aceea doresc să profit de ocazie ca să vă solicit ajutorul în acest sens. Și ca să vă răspund acum la întrebarea legată de definiție, cred că definiția este una destul de extinsă pentru că acoperă ambele elemente la care v-ați referit. Am să analizez, dar să văd dacă este cumva o problemă de redactare, dar eu cred că ambele elemente menționate de dumneavoastră sunt incluse în definiția dispozitivelor medicale. Aceasta este intenția textului. Sper că astfel poziția noastră a fost clarificată, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări și mulțumesc, doamne raportor, pentru un raport excelent, foarte bine țintit, foarte specific și așteptăm cu nerăbdare să vedem și amendamentele. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am să-i dau acum cuvântul doamnei raportor. Aveți cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Harkin, colega mea, pentru susținerea exprimată și pentru sugestiile făcute. Acestea consolidează ceea ce am menționat deja în uh, amendamentele propuse de mine. În ceea ce privește amendamentul 7, cel care se referă la dispozitivele medicale, acolo se spune că statele membre trebuie să mențină și alte forme de raportare a incidentelor grave suspectate autorităților naționale competente. Nu toți utilizatorii și nu toți cetățenii au acces la internet. Și știm că există anumite practici în diversele state membre. De exemplu, în unele state membre se pot uh, depune plângeri în alte moduri decât în alte state. Deci există diferențe în Uniunea Europeană uh, legate de modul de depunere a plângerilor. Deci eu cred că trebuie să menținem și aceste metode tradiționale, să nu rămânem doar la formatul online. Este adevărat că ar fi bine să avem formulare standard structurate online, așa cum a propus și Comisia. Însă, cred că cu cât există mai multe mijloace la dispoziția cetățenilor, cu cât ei se pot plânge în mai multe moduri de anomalii, cu atât este mai bine. Deci, de aceea propun și păstrarea formelor celorlalte de raportare. De asemenea, și la propunerea de regulament privind diagnosticul in vitro avem un amendament la care s-a referit și uh, reprezentanta Comisiei. Este vorba de amendamentul 7 și știm că este o practică a Comisiei să consulte asociațiile uh, pacienților sau organizațiile personalului medical. Dar nu cred că ar fi redundant dacă am menționat acest lucru și în textul regulamentului ca să se consolideze practica existentă de consultare a acestor organizații. Mă bucur că aceste propuneri sunt susținute de un consens larg, atât la Parlament cât și la Comisie și nu mai am altceva de adăugat. Doresc doar să mulțumesc vorbitorilor care și-au exprimat susținerea. Mulțumesc! Thank you. Thank you for your work and Vă mulțumim uh, pentru tot ceea ce ați făcut, mulțumim pentru contribuții. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 25 aprilie, ora 17, adoptarea în Comisia pentru Ocupare. Um, deci votul va avea loc în iunie. Acum uh, mergem înapoi pe ordinea de zi la punctul 6. E vorba de dezbaterea privind standardele minime de siguranță uh, Um, expunerea lucrătorilor la riscuri um, din cauza unor, ag- unor agenți fizici. Doamna Morin Chartier um, este raportor. Vă rog, aveți cuvântul pentru a ne vorbi despre uh, acest acord în prima lectură. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, trebuie să fim foarte mulțumiți de acest trilog pentru că s-a încheiat foarte rapid într-o singură ședință am ajuns la un acord și cu o singură ședință prealabilă de coordonare. Doresc să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru că sunt conștientă de faptul că faptul că am cooperat atât de bine cu secretariatul comisiei noastre. În uh, o perioadă de un an și jumătate sau chiar doi ani. Deci, iată, o cooperare foarte bună. Um, am primit un mandat pentru negocieri prin votul comisiei foarte clar și toată lumea a sprijinit acest mandat, de aceea am ajuns la, uh, la trilog um, foarte uniți pe poziție um, după um, vot, deci pe 6 decembrie. Această nouă directivă are obiectivul de a corecta directiva din 2004 care nu mai permitea anumite analize medicale uh, și uh, care interzicea uh, folosirea IRM-ului, deci analizelor cu um, câmp electromagnetic se integrează în această nouă directivă noile valori limite stabilite la nivel internațional. Este important acest lucru pentru că astfel uh, se integrează armonizarea normelor de la nivel mondial. Pe de altă parte, această nouă directivă permite um, extinderea termenelor în, uh, caz, în anumite cazuri excepționale, deci se ține cont de sănătatea lucrătorilor, uh, dar uh, și posibilitățile folosirii câmpurilor electromagnetice. Dar am introdus anumite precauții, obligând uh, lucrătorii să evalueze și uh, angajatorii să evalueze riscurile și să transmite lucrătorilor informații legate cu aceste riscuri evaluate. Deci această nouă directivă ne permite și uh, să creăm o nouă bază de date științifice pentru a cunoaște mai bine impactul, uh, efectele câmpurilor electromagnetice. Deci, iată, uh, se prevede această urmărire a datelor pentru a beneficia ulterior de uh, noi informații. Evaluarea riscurilor poate fi făcută publică, este un lucru foarte important și directiva uh, nu abordează efectele pe termen lung, pentru că astăzi nu există efecte pe termen lung cunoscute, dar având în vedere că am prevăzut uh, construirea acestei baze de date în timp. Uh, vom ști uh, peste ceva timp dacă există efecte pe termen lung. Vom fi primii la curent și astfel vom putea um, analiza noi propuneri legislative. Ne bucurăm pentru că pozițiile tuturor grupurilor politice se regăsesc în această propunere, deci toate grupurile politice pot accepta propunerea și am făcut toate eforturile pentru uh, a ajunge în această situație și ne-am am dat dovadă de multă fermitate în ceea ce privește data de intrare în vigoare a acestei noi directive. Am făcut tot ce am putut pentru ca data de transpunere a directivei uh, să fie cât mai apropiată. S-a prevăzut o transpunere la trei ani după intrarea în vigoare a directivei. Noi am impus data 1 iulie 2016 ca dată limită pentru transpunerea în uh, legislația națională a tuturor statelor membre. De aceea trebuie să ne adoptăm poziția cât de rapid ceea ce înseamnă că Parlamentul European trebuie să-și voteze poziția la sesiunea plenară din iunie 2013. Au fost luate toate măsurile administrative pentru ca votul să aibă loc în luna iunie și avizul Parlamentului European va fi adoptat de Consiliu cu obiectivul uh, semnării directivei de către colegislator și publicării ei în uh, jurnalul oficial pe 1 iulie 2013. Discuția noastră de astăzi are um, ca obiectiv um, de a permite votarea acestei propuneri uh, în această dupămasă, ținând cont de noile dispoziții ale articolului 70. E vorba deci de rezultatul trilogului și m-am informat continuu în legătură cu evoluția negocierilor, dar în această masă avem prevăzut votul. Mulțumesc, doamnă președinte. Merci, Elisabeth. Vă mulțumesc, Elisabeth. Are cuvântul domnul Zekers. muchas gracias, señora Mulțumesc, doamnă președinte. În numele colegei noastre care astăzi este absentă pentru că are un trilog, doresc să mulțumesc colegei Elizabeth Moran Șafie pentru tot ceea ce a făcut, pentru disponibilitatea sa de-a lungul uh, discutării acestui dosar care ne-a dus la trilogul încununat uh, cu succes și uh, doamna raportor uh, a găsit o soluție echilibrată, ținând cont de toate punctele de vedere, lucru foarte important în munca noastră legislativă, nu trebuie uitate diferitele interese legitime de altfel și trebuie să găsească un echilibru judicios între pozițiile noastre. Deci, iată, acesta este un adevărat succes Um, care a încununat dialogul democratic între diferitele grupuri politice și um, ați reușit să ajungeți la un numitor comun acceptabil pentru toată lumea uh, impunând în același timp o poziție foarte fermă. Deci, iată, o arhitectură delicată impusă sau propusă în mod foarte ferm. Um, toate aceste poziții în legătură cu calendarul, cu data de transpunere și așa mai departe. Um, din toate aceste motive vom vota în favoarea textului cu mult entuziasm în această dupămasă. Și sperăm că și în plenarea Parlamentului uh, textul va putea fi votat foarte rapid și că va intra în vigoare în 2016. Deci, încă o dată, felicitări, grupul meu îți stă la dispoziție um, pentru a lucra în continuare astfel cu atâta inteligență și bun simț politic. Mulțumesc! The next Mar- Mulțumesc, care cuvântul acum Marian Harkin. Thank you very much. Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru modul eficient în care a gestionat acest uh, dosar. Sunt de acord cu domnul Circas, uh, a acționat în mod foarte democratic. Um, doamna raportor a apărat poziția Parlamentului, mai ales în ceea ce privește eventualele efecte pe termen lung, dar și derogările necesare, asigurând în același timp siguranța și securitatea tuturor lucrătorilor. În ceea ce privește data de transpunere, a reușit să ajungă la un compromis și pot să vă spun că nu a fost ușor, dar uh, um, cu determinare uh, și flexibilitate, doamna raportor a reușit. Rezultatul este excelent. Ok. Um, I give the, back, the floor back to Madame. Dau din nou cuvântul doamnei Moran Chartier, spune doamna președinte. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mulțumesc din toată inima colegilor care au luat cuvântul. Trebuie să vă spun că acest grup de lucru a lucrat foarte bine pentru că raportorii din umbră au fost activi, înțelegători, au dat dovadă de o atitudine deschisă și voluntară. Doresc să mulțumesc Silvanei Rapti, uh, doamnei Harkin, uh, domnului Tusas, uh, doamnei Madeli Ehm, sincer, nu am fi obținut niciodată un rezultat atât de bun fără această atitudine deschisă a raportorilor din umbră. Și doresc să vă spun că secretariatul Comisiei ne-a ajutat mult. Am primit și multe explicații uh, și detalii din partea experților, lucru foarte important pentru a înțelege exact despre ce e vorba. Da, Alejandro, Rezultatul este un text echilibrat și întotdeauna am uh, făcut schimb de informații în mod foarte deschis. Nimeni nu a ascuns informații. Uh, ele au fost împărtășite între noi toți, lucru foarte important. Și acum, când încheiem munca la această directivă, cred că putem fi cu toții mândri pentru că am avut câștig de cauză în toate uh, punctele importante pentru noi în negocieri, în legătură cu calendarul, în legătură cu informațiile transmite lucrătorilor, în legătură cu respectarea sănătății lor și în legătură cu um, derogările. Deci, încă o dată, vă mulțumesc tuturor și sper că votul în această după masă va încununa această muncă colectivă. Thank you so much. Um, like you said... Mulțumesc. După cum ați spus, votul va avea loc uh, în această după în Comisia pentru Ocupare și votul în plenară va avea loc în luna iunie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 14. raportor este domnul Deutsch. Și putem vorbi acum despre inovare pentru creștere durabilă, o bioeconomie pentru Europa. Trebuie să discutăm cele 27 de amendamente depuse. Are cuvântul domnul Doci. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is eh, köszönöm a lehetőséget, hogy eh, a... Permiteți-mi mai întâi să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să, să ajung mai târziu. Um, am fost uh, la vot la Comisia pentru Bugete în această dimineață, de aceea a trebuit să amânăm prezentarea acestui punct. După cum uh, a spus doamna președinte în introducere, vă voi vorbi puțin despre cele 27 de amendamente depuse la proiectul meu de aviz. Avizul nostru va fi transmis Comisiei competente pe fond, Comisia ENVI, și în acest aviz vorbim despre um, inovare pentru o creștere durabilă, o bioeconomie pentru Europa. Proiectul meu de aviz se concentrează în primul rând asupra rolului important pe care îl o joacă bioeconomia, îl joacă bioeconomia în crearea de locuri de muncă, în folosirea durabilă a resurselor, în uh, folosirea combustibililor uh, alții decât cei fosili. După cum a spus doamna președinte, uh, s-au depus 27 de amendamente de către grupurile PPE, S și D și ALDE. Colegii care au făcut propuneri de amendamente permit consolidarea avizului meu în spiritul strategiei UE 2020, punând accentul pe creșterea ecologică, pe um, creșterea oportunităților de ocupare, subliniind tranziția de la o economie bazată pe combustibilii fosili pe o economie bazată pe bioeconomia. Colegii uh, consolidează ideile avansate de mine în aviz. Aceste amendamente pun accentul asupra folosirii produselor derivate uh, agroalimentare și uh, folosirea lemnului, cherestelei, uh, și pe uh, crearea de locuri de muncă pentru tineri. Într-adevăr, este important să facem și mai multe pentru ecologizarea bioeconomiei. Protecția mediului trebuie să fie prioritatea noastră. Unul dintre colegi sugerează folosirea Fondului Social European pentru um, a finanța formarea de-a lungul întregii vieți și propune folosirea 25% din Fondul Social European în acest scop. Este important să se folosească o marjă de manevră, de flexibilitate în fiecare stat membru, pentru că crearea de locuri de muncă este un obiectiv important, dar uh, locurile de muncă nu pot fi create doar grație formării uh, educării. Trebuie să se creeze posibilitățile prin infrastructură. Uh, și acest lucru se poate face în primul rând prin FEDER prin fondurile regionale. Voi sprijini amendamentele depuse de majoritatea colegilor vom uh, discuta, vom coopera foarte bine colegii care au depus aceste amendamente pentru a găsi împreună amendamente de compromis. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mr. domnule doamnă președinte. Așadar, noi uh, suntem cât se poate de aproape în ceea ce privește ideile în această privință. Au fost înaintate până la 15 amendamente care toate încearcă să accentueze aspectele importante, astfel încât raportul să fie unul echilibrat. Noi credem că bioeconomia trebuie văzută sub formă de proces. Evoluția științifică trebuie luată în considerare, de asemenea și cea tehnologică, dar societatea, oamenii, cetățenii, lucrătorii, uh, cei care sunt afectați, ei sunt uitați. Așa cum se întâmplă în cazul modificărilor, există câștigători și pierzători. Nu este vorba numai despre piață, pentru că altfel costurile și avantajele ar fi distribuite în mod inegal. Este important să adăugăm aici ceva și anume creșterea și ecologizarea merg mână în mână. Și noi considerăm că este necesar și un pilon social în cazul acestei evoluții și nu numai în contextul uh, justiției sociale. Este nevoie să obținem un rezultat pozitiv. Este important ca dialogul, consultările sociale, toate acestea să fie luate în considerare. Este important pentru ca întregul proces să aibă succes și să existe niște precondiții bune. În ceea ce privește bioeconomia, există de multe ori efecte asupra sănătății lucrătorilor. La mine acasă, de exemplu, se instalează o uh, instalație solară de multe ori există condiții care trebuie prevăzute în ceea ce privește sănătatea lucrătorilor. De aceea, această modificare ar trebui folosită pentru a spori și capacitățile în domeniul resurselor umane. Tot ceea ce înseamnă inovare, formare, învățare pe, întreaga, pe durata întregii vieți, toate acestea duc la uh, mai multe avantaje pentru societate. Nu cred că ar trebui să existe dificultăți suplimentare, iar amendamentele noastre uh, vor încerca să obțină o ecologizare suplimentară a creșterii. Se spune că există noi posibilități uh, care trebuie căutate pentru creștere, astfel încât uh, viața să fie una demnă și traiul unul bun. Iar o economie de piață socială și un pilon social să joace un rol central. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc. Colegul meu, Philip Belin, Benien, este la Comisia Tran, de aceea dorește să citesc în numele său câteva observații cu privire la acest raport. În primul rând, dorește să mulțumesc raportorului pentru acest raport și celorlalți colegi pentru amendamentele înaintate. Suntem de acord cu multe dintre amendamente și este clar că colegii au recunoscut potențialul mare uh, al acestui sector în crearea de locuri de muncă durabile. Însă, nu este de acord cu toate aspectele. Este de acord cu prima parte în ceea ce privește dezvoltarea dezvoltarea de abilități, de aceea cu toții sprijinim investițiile în formare, educație și formare profesională, așa cum a arătat în propriile amendamente privind uceniciile. Însă amendamentul se referă la raportul de inițiativă al domnului Sercas, uh, anticiparea restructurărilor și inovație. Conform domnului Banyan, aceasta uh, Avizul nu vorbește despre acest lucru, așadar nu va susține acest amendament. De asemenea, dorește să se refere la amendamentul 15 al doamnei Papadopoulos. Există vreun conflict referitor la cât de multe locuri de muncă au fost create în contextul Horizon 2020? Poate că am putea obține cifre relevante în acest sens pentru a clarifica orice ambiguități. Încă o dată mulțumește raportorului pentru acest raport și așteaptă să continue dialogul constructiv pe marginea acestui dosar. Președinte, mulțumesc și acum are cuvântul Comisia, domnul Dud. Good morning, thank you. Uh... Bună dimineața. Comisia salută interesul Parlamentului în uh, strategia pentru bioeconomie a Uniunii Europene și apreciază sprijinul Parlamentului European în această privință. Uh, de asemenea, apreciază implicarea acestei comisii pentru că dimensiunea uh, socială joacă un rol important în strategia pentru bioeconomie. Și aceasta este evidentă prin proiectul propus. Multe aspecte au fost luate în considerare deja în procesul de implementare. Comisia este de acord cu părerea acestei comisii și anume că bioeconomia trebuie să contribuie în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă și la creștere economică în zonele de coastă și rurale. Suntem de acord cu dumneavoastră că investițiile evidente în dezvoltarea de noi abilități uh, joacă la anumite niveluri un rol important. Trebuie exploatat potențialul care există în uh, acest context. Apreciem uh, multe dintre ideile care au fost vehiculate, inclusând uh, și ideile reflectate în amendamente, dar nu avem de făcut observații pe marginea acestora în acest moment. Poate referitor la ultima întrebare, referitoare la locurile de muncă create de Horizon 2020, am putea reveni la secretariatul comisiei să solicităm niște informații suplimentare pentru clarificare, dacă considerați acest lucru util. Thank you. Președinta, mulțumesc uh, pentru contribuția dumneavoastră și acum voi da cuvântul uh, din nou domnului uh, Deutsch, raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, dragi colegi pentru că mi-ați uh, prezentat aceste idei foarte bune. Aș dori să reiterez ceea ce s-a spus astăzi. Și anume, vreau să spun că toți cei care au luat cuvântul s-au referit la niște amendamente. Însă toți colegii sunt de acord cu ideile ce stau la baza proiectului meu de aviz. Nu am foarte mult timp la dispoziție, de aceea cred că nu voi reuși să repet toate propunerile. Însă, cred că nuanțele pe care le voi introduce în avizul meu vor permite obținerea unui consens larg ca să ajungem la adoptarea acestui aviz. Este foarte important, într-adevăr, să consolidăm această strategie. Mulțumesc! Thank you, Mr. Deutsch. Mulțumesc, domnule Deutsch. Vom vota la Comisia Ample pe 7 mai, pe marginea acestui dosar. Și acum putem să trecem mai departe la punctul 19 de pe ordinea de zi. Acesta se referă la negocierile cu Consiliul privind Fondul Social European. Voi da cuvântul raportorului nostru, doamna Șatrie. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Negocierile pentru trialog uh, legate de Fondul Social European sunt mult mai lungi și mai dificile decât cele pentru Uh, câmpurile electromagnetice. Noroc că unul dintre trialoguri mergea bine, pentru că, într-adevăr, e nevoie de foarte multă forță ca să reziști. Situația e dificilă. Am avut aseară a 15-a reuniune în format tripartit, tri, de trialog. Târziu, noaptea. Vreau să vă amintesc că săptămâna trecută cea de-a 14-a reuniune de trialog a fost întreruptă de către Parlament, care a părăsit sala, pentru că eram tratați într-un mod inacceptabil de către Consiliu, care nu ne respectă deloc rolul parlamentar de uh, codecidenți. Problema, cred că, este una structurală aici, și anume că Consiliul nu acceptă faptul că începând cu tratatul de la Lisabona, Parlamentul intră în codecizie pe mai multe teme. La cel de-al 14-lea trialog, Consiliul a repus sub semnul întrebării discuțiile pe care le încheiasem sub președinția cipriotă ceea ce a fost insuportabil. Deci, am solicitat un trialog de nivel înalt ca să putem să depășim situația uh, în care ne aflam la negocierile cu Consiliul. De ce? Pentru că Consiliul nu respectă codecizia și mai mult decât atât avem um, o poziție asimetrică la negocierile cu Consiliul. Adică noi, Parlamentul European, avem reprezentanți ai tuturor grupurilor politice și, datorită votului nostru în Comisia de Ocupare, am reușit să obținem un mandat real pentru negocieri. În fața noastră, de la Consiliu, avem doar niște administratori care nu au niciun mandat politic și care așteaptă să se încheie negocierile pe întregul text ca să uh, se ducă din nou să dea socoteală în fața statelor membre. Pur și simplu nu se poate așa ceva. Președinta noastră, doamna Pervanș Beres, care este pe aceeași lungime de, de undă cu noi pe aceste puncte. Suntem foarte, foarte uniți. Deci, doamna Pervanș Beres, după ce s-au întrerupt negocierile, a discutat la telefon cu ambasadorul Montgomery pentru a solicita un trialog de nivel înalt în cadrul căreia să fie prezente echipa de negociere de la Regi, de la Emplă, comisarii de resort și ambasadorii vizați. Pentru că nu se mai poate așa. De bine de rău, am făcut progrese, dar nu am negociat nimic, doar am deselenit un pic pozițiile la articolul 3. Mai mult nu am făcut. Cât timp nu există un acord general, nu există niciun fel de acord. Dar nu există oricum niciun acord pe articolul 4, pentru că aici este vorba de centrul problemei și de chestiunile cele mai delicate, care sunt foarte importante pentru noi și mai ales de eh, cele 25% fonduri de coeziune luate din Fondul Social European. Am cerut un roadmap pentru echipa de negociere, dar uh, am obținut, nu am obținut mare lucru, iar la negocierile uh, nocturne, Pe scurt, vă pot spune că cinci puncte au fost deosebit de sensibile. Primul punct a fost chiar titlul. Noi eram de acord cu titlul comisiei și nu cu titlul propus de Consiliu. Apoi, amendamentul 40, referitor la o ocupare durabilă, Amendamentul 54 despre includerea activă, 59 despre identitatea de gen și amendamentul 61 referitor la antreprenoriatul social, despre care ni s-a spus uh, foarte mult timp că Consiliul nici nu știe ce înseamnă măcar antreprenoriatul social. Aseară am fost pur și simplu șocată cum să vă spun, aproape că am fost mințiți de către echipa de negociere a Consiliului. Nu e vorba doar de rea voință. Chiar sincer, erau niște probe pur și simplu întoarse, sucite după bunul lor plac, ca să ne demonstreze ce voiau ei. Deci era vorba despre o minciună totală. Vă dați seama, deci, că negocierile au fost foarte dure. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, care au fost foarte constructivi și mai ales îi mulțumesc lui Kinga, care este aici de față și care a propus o nouă formulare a titlului, incluziunea activă, pentru că, pe de o parte, noi în Parlament doream incluziunea activă a tuturor persoanelor, titlul comisiei era incluziunea activă, iar Consiliul propunea incluziunea activă, mai ales având ca obiectiv dezvoltarea posibilității de a găsi un loc de muncă. Și se vedea clar că Consiliul nu dorea, nu dorea o incluziune activă a tuturor, ci voia să se concentreze, să concentreze incluziunea activă numai asupra șomerilor pentru reîntoarcerea, reîntoarcerea lor în câmpul muncii. Deci dorea să se refere la politicile naționale de combatere a șomajului, ceea ce nu corespundea. Dacă doriți, vă pot da mai multe detalii mai târziu, în legătură cu acest aspect. Noi am uh, reușit să deblocăm punctul acesta și astfel le-am obținut și pe toate celelalte. Doamna președintă, cam atât. Um, the next. Mulțumesc pentru munca dumneavoastră și dau acum cuvântul uh, doamnei Gantz. Elizabeth. Mulțumesc foarte mult. Elizabeth a descris uh, foarte bine uh, lucrurile. Într-adevăr, este un proces foarte anevoios. Ați menționat și faptul că am discutat până spre miezul nopții sau chiar un pic după miezul nopții, pentru că voiam să obținem niște rezultate pozitive. Cred că întrebarea cea mai importantă se referă la uh, împărtășirea FSE-ului, la distribuția acestuia. Cred că trebuie să fim cât se poate de uniți și să luptăm pentru aceasta, pentru că avem o convingere cât se poate de puternică. Și anume, dacă nu fixăm uh, aceste cote de FSE, atunci ele se vor pierde, uh, pentru că, la nivelul statelor membre, ne confruntăm cu o rezistență foarte puternică. Există, va avea loc acum uh, o întâlnire la nivel înalt cu domnul Howlin și cu comisarul Andor, de asemenea și cu comisarul Han cpr ul reprezintă o, o chestiune importantă, iar această distribuție este definită în CPR și uh, dorim să ajungem la un acord privind această chestiune foarte importantă la un nivel mai înalt. În același timp, lucrăm uh, cu privire la detalii și la diferitele obiective. Am înregistrat ieri niște progrese, însă nu este simplu să lucrez cu Consiliul. Ieri uh, am mai avut un dialog la LIBE privind uh, programul de uh, drepturi și cetățenie și pot să spun că nu toate dialogurile sunt atât de dificile precum acesta. Așadar, putem să fim optimiști, lucrurile se pot îmbunătăți sau simplifica, poate după întâlnirea la nivel înalt. Vă mulțumesc! Ok. Președinta, mulțumesc! Putem trece acum sau doriți să reveniți? Moi, și parfaitement. Eu sunt foarte conștientă de faptul că discuția privind cele 25% din fondul de coeziune care să fie limitate pentru Fondul Social European va fi o luptă foarte grea. Însă Trebuie neapărat să fie respectată această cotă minimă a fondului de coeziune alocată strict pentru social, pentru că altfel Europa socială va fi pusă sub semnul întrebării din nou de către statele membre. Și cred că în echipa noastră de negociere nici măcar un raportor din umbră dorește să cedeze teren aici. Yes, that's true. Da, este adevărat. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 20, negocieri cu Consiliul privind Fondul European de Ajustare la Globalizare. Marian Harkin este raportoarea noastră, care îi voi da cuvântul. Thank you, Madam Chair, and um, doamnă președinte. Va fi o discuție scurtă, pentru că am uh, avut un trialog săptămâna trecută. Am uh, discutat cu Consiliul și Comisia, dar nu am reușit să facem progrese. Cu adevărat. Pentru că minoritățile care blochează există în continuare la Consiliu și există anumite chestiuni pe marginea cărora nu s-a ajuns la un acord. Următoarea întâlnire va avea loc uh, pe 7 mai și așteptăm să vedem dacă vom putea înregistra progrese cu această ocazie. Este foarte frustrant pentru că este partea CFM-ului, s-a căzut de acord asupra acestui lucru și cu toate acestea nu se fac progrese în această privință. Cele trei chestiuni care uh, sunt pendinte în acest moment este, sunt criteriile privind criza, uh, domeniul de aplicare al regulamentului, apoi ratele de cofinanțare și, în ultimul rând, definiția lucrătorului. Dar, după cum spuneam, este foarte frustrant pentru că nu se înregistrează un progres real, substanțial și am avut o discuție informală după reuniune cu Comisia și ei au îngrijorări referitoare la faptul că nu au fost înregistrate progrese și au împărtășit și progresele noastre, uh, și îngrijorările noastre, îmi cer scuze. Uh, vom aștepta până după 2 mai pentru a vedea ce se mai întâmplă. Sunt curioasă uh, să aud dacă colegii noștri au vreo idee în legătură cu aceasta, însă până acum stăm și așteptăm fără să știm ce așteptăm. Ok. Bun. Dorește cineva să intervină? Nu? În regulă. Mulțumim, Marian, pentru munca ta. Trecem la următorul punct. Nu! Am terminat! Excelent! Atunci facem pauză până de după amiază.